Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Uh, I would like to welcome... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Bun venit! Vă informez că reuniunea se transmite live pe internet. Începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Aici vă informez că față de versiunea finală a programului reuniunii noastre, care v-a fost transmis pe 15 ianuarie, am desemnalat două modificări. În primul rând, votul cu privire la raportul lui Barbara Spinelli punerea în aplicare a cartei privind drepturile fundamentale a Uniunii Europene va avea loc după masă la 4 și 30 în sesiunea de după masă, când avem a doua rundă de voturi. după votul privind raportul lui Paul Rangel. Condițiile generale privind uh, modul în care își desfășoară ombudsmanul datoririle. Deci aceasta este modificarea pe ordinea de zi. Voturile celor două rapoarte sunt uh, amânate pentru după masă. Dacă nu aveți modificări, considerăm că S-a adoptat ordinea de zi. Apoi, comunicările președinților. Avem foarte puține comunicări. Am să le fac, de fapt, după masă, când uh, ne întâlnim cu Giefer Hofstadt și avem uh, discuția cu privire la articolul 50. Vă informez însă acum că am uh, încheiat două triloguri, unul cu privire la Inițiativa cetățenească europeană, vă informez că negocierile s-au finalizat, ultimul trilog s-a ținut pe 13 decembrie la Strasburg. Acesta a fost primul trilog, iar Timmermans și vicepreședintele Comisiei și uh, reprezentantul uh, președinției austriece au uh, fost de față, după cum uh, vă amintiți. Au fost câteva chestiuni la care n-am reușit să găsim o abordare comună. Vârsta minimă la care cetățenii au dreptul de a semna o inițiativă cetățenească europeană și apoi sistemul de colectare individuală. Am vrut să decuplăm vârsta de sprijin de vârsta de vot. Însă Consiliul uh, nu a cooperat, n-am reușit să găsim un compromis cu Consiliul, n-a fost de acord cu propunerea noastră. Până la urmă însă ne-am pus de acord asupra unui lucru care e un fel de compromis și anume că să existe ambele opțiuni în regulament. Regulamentul să permită statelor membre să aleagă care este vârsta de sprijin și, de asemenea, statele membre sunt încurajate să fixeze această limită de vârstă la 16 ani. Iar în uh, procesul de revizuire se poate modifica această limită. Deci va exista un proces de revizuire. În ce privește sistemul de colectare individuală, am înțeles că multe state membre nu sunt uh, pregătite să adopte acest sistem. <coughs> Sistemul colectiv. Și că va exista un proces de eliminare treptată a sistemului individual în următorii trei ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Rezultatul a fost destul de bun, cred. Apoi, în ce privește al doilea trilog, protecția datelor în cadrul alegerilor, am uh, finalizat și acest dosar. Vreau să mulțumesc lui Mercedes, lui Runner Wieland, raportori în uh, acest dosar. Au făcut o treabă foarte bună. Am reușit să finalizăm și acest dosar și Sigur că mm, regulile pot fi aplicate deja la uh, alegerile europarlamentare din acest an. George Shepflin, Rainer și Mercedes uh, merită cu siguranță felicitările noastre pentru că au reușit să facă o treabă destul de dificilă. În ce privește Brexitul, o să mă refer la el după masă când o să avem mai mulți uh, participanți în sală. În weekendul trecut a avut loc și o întâlnire COSAC la București, în cadrul președinției române. S-a discutat și despre politica de coeziune în următorul cadru financiar multianual. Ce e important de știut este că în timpul dezbaterii s-a discutat despre recâștigarea încrederii cetățenilor, lucru care a fost subliniat, iar eurodeputații trebuie să știe că președinția română a hotărât să organizeze o conferință interparlamentară cu privire la viitorul Europei. Deci nu o reuniune COSAC obișnuită, ci o reuniune interparlamentară, o conferință care va avea loc să găsesc datele, dacă mi le-am notat, nu știu, nu le văd aici. În orice caz, înainte de summitul de la Sibiu. Cândva la începutul lunii aprilie, nu știm exact. doi um, deputați per Parlament vor fi invitați să participe. Deci, doi uh, membri ai Parlamentului European vor putea să participe la această conferință. Și un ultim punct, la comunicările președintelui, planurile noastre cu privire la integrarea dimensiunii de gen. Coordonatorii au uh, aprobat uh, aceste planuri pe 21 noiembrie și ne-am consultat apoi cu doamna McGuinness, care este punctul focal pentru integrarea dimensiunii de gen. Domnia sa reprezintă AFCO în rețeaua privind integrarea dimensiunii de gen. Și uh, pentru că președintele Comisiei FEM, uh, Um, persoana care conduce această rețea um, vor ține legătura. Cam astea au fost comunicările mele. Vă mai spun că după masă, când o să dezbatem Brexitul, o să discutăm și despre modul în care ne pregătim pentru alegerile europarlamentare în contextul Brexitului și uh, posibilă prelungire sau amânare articolului 50. Nu știm încă nimic despre asta, dar trebuie să ne pregătim. Deci o să vă rog să participați uh, după masă la această discuție cu privire la Brexit. Punctul 4. Aprobarea proceselor verbale, ca și punctul 3. Vă informez că Procesele verbale pentru reuniunile din 11 iunie, 20 iunie, 11 iulie, 3 septembrie, 24 septembrie anul trecut sunt deja disponibile și dacă până la finele acestei reuniuni nu există obiecții, le vom considera adoptate. Totodată vă informez că am mai avut două întâlniri anul trecut, reuniuni comune cu Comisia Jurii cu privire la implementarea acordului interinstituțional pentru mai bună legiferare. Avem două procese verbale, reuniile din 28 martie, 25 aprilie și acestea sunt disponibile și, după cum spuneam, dacă nu se înregistrează obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, le vom considera adoptate și pe acestea. Acum, mergem la punctul 5. Raportor este Ramon Hauregui, avem propunerea de regulament al Parlamentului European privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European, care înlocuiește decizia existentă din 1995. Aici, foarte pe scurt, vreau să vă amintesc că noi, de la începutul mandatului nostru, ne ocupăm de acest dosar dar este de fapt un dosar moștenit. Pe 25 aprilie anul trecut, comisia noastră a propus o nouă formulare, de fapt un nou document, care a fost convenit cu președinția slovacă și cu comisia. Însă după ce n-am reușit să ajungem la un acord, am trimis un document neoficial prin care propunem o altă formulare și acum uh, înțeleg că Ramon ne propune alte măsuri, alți pași pe care să-i facem, pentru că nu am reușit să obținem un acord până acum, din, din cauza că s-a opus Consiliul și nici Comisia nu ne-a susținut. Ramon, o să-ți dau cuvântul dacă poți să fii concis, ca să nu repeți ce am spus eu. Îți dau cuvântul ca să ne spui ce s-a întâmplat și ce facem pe viitor. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Realmente nu voi vorbi pe larg despre această poveste extrem de tristă, pur și simplu vreau să le explic colegilor din Comisia AFCO că după patru ani, după ce am inițiat cu multă speranță posibilitatea ca Parlamentul să aibă un regulament pentru a reglementa una din puterile cele mai importante ale Parlamentului, și anume dreptul de anchetă, adevărul este că trebuie să spun că mă simt extrem de frustrat și cred că tot Parlamentul se simte frustrat pentru că n-a fost posibil să negociem cu celelalte instituții un regulament pe care, la care ne obligă tratatul de la Lisabona pentru a reglementa acest drept. Asta este rațiunea prezentării mele de astăzi. Aș dori ca Parlamentul să-și ridice vocea, să spună ceva după ce, pe parcursul acestei perioade, n-am reușit să îndeplinim mandatul din tratatul de la Lisabona. Și firește, n-am reușit să dăm Parlamentului acest regulament. Iată povestea finală. Povestea finală este cea pe care a amintit-o doamna Hubner. În timpul președinției slovace am căzut de acord că serviciile juridice ale celor trei instituții vor coopera discret și vor veni cu un text nou pe care vom putea să negociem. Pentru că textul anterior, din păcate, a fost uh, supus acelor împrejurări pe care le-ați uh, menționat. În, înainte de sfârșitul legislaturii anterioare, s-a exprimat uh, dezacordul clar al Comisiei și al Consiliului pe textul anterior. Iar în acele împrejurări s-a ajuns la o neînțelegere. În cele din urmă, fiind președinția slovacă, a hotărât ca serviciile juridice să colaboreze și să redacteze un nou text, un document neoficial. Și așa s-a întâmplat timp de șase luni, serviciile juridice ale celor trei instituții au colaborat și au redactat un text și pe baza acordurilor la care am ajuns, Comisia AFCO a elaborat o nouă propunere, un nou document neoficial pe care doamna Hubner, în mod oficial, a trimis-o instituțiilor, astfel încât să poată să aibă loc o negociere, un o negociere tripartită pe care o cere procesul legislativ, pentru că avem nevoie de un acord cu Comisia și cu Consiliu pentru ca plenul Parlamentului să aprobe noul regulament. Iar astăzi pot să vă spun că n-am ajuns la nicio negociere. La ultima săptămână din decembrie am avut o întâlnire cu președinția austriacă ca să văd dacă mai era vreo minimă speranță de a putea negocia în aceste ultime luni de activitate. Și în ciuda cuvintelor frumoase și în ciuda bunăvoinței pe care reprezentanța președinției austriece mi-a arătat-o, evident, era evident că nu aveau mandat de negociere. Țările din Consiliu nu acceptă această negociere nu voi intra acum în discuții tehnice. Documentul nostru solicită chestiuni care nu sunt în tratat, care depășesc legile. Așa s-a spus. Pentru că, doamnelor și domnilor, e o discuție pe care n-am putut să o menținem. N-am putut să ducem mai departe această discuție. Și e momentul în care Parlamentul trebuie să spună ceva. Ce facem? Păstrăm tăcerea și lăsăm ca lucrurile să se amână până la calendele grecești sau încercăm să uh, adoptăm o poziție politică. În documentul meu am pregătit o, un fel de testament, dacă vreți. Nu știu cine o să se ocupe de acest lucru în uh, mandatul următor, în legislatura următoare, dar uh, eu trebuia să arăt cu minimum de demnitate, să-și spun Parlamentului ce s-a întâmplat fără să aduc uh, atingere vreunei uh, argumentații aduse de servicii sau de statele membre la Consiliu și la Comisie, care pot să consideră că pre- pretențiile noastre sunt exagerate sau că solicită atribuții pe care Parlamentul European nu le are, dar trebuie neapărat să spunem ceva. Iată ce vă propun, să aprobăm acest document de lucru are o serie de hotărâri care mi se pare că sunt uh, de o minimă demnitate politică. În primul rând să protestăm la nivel politic și la nivelul cel mai înalt și iată ce vă propun și anume președinția, președinta Comisiei AFTA o să trimită o scrisoare președintelui Parlamentului, domnului Tajani, să explice ce s-a întâmplat și să-i ceară ca în relațiile instituționale cu Comisia și cu Consiliul să arate în mod oficial și solemn faptul că protestează pentru modul în care a evoluat această discuție. În al doilea rând, propunem posibilitatea să se trimită întrebări cu solicitare de răspuns oral. Am mai făcut acest lucru, dar acum ar fi șansa ca după ce Consiliul și Comisia răspund la uh, aceste întrebări pe care le propun, să existe totuși posibilitatea de a aproba o rezoluție în Parlament. Pentru că rezoluția Parlamentului ar fi corolarul acestor întrebări. Și în această rezoluție am putea să expunem în mod oficial poziția noastră politică pe această chestiune. În al treilea rând, iată ce mai propun serviciu juridic al Parlamentului trebuie să studieze dacă există sau nu posibilitatea de a înainta o cerere sau o plângere la Curtea Europeană de Justiție privind lipsa de colaborare sau a încălcării principiului de loialitate instituțională în relațiile cu Consiliul și cu Comisia. Știm că temeiul juridic al acestui protest sunt destul de slabe, dar există o anume uh, vo- voință din partea Comisiei noastre de a exprima în cea mai solemnă cale cu putință faptul că nu suntem de acord cu modul în care s-au comportat. Nu, grupurile politice, raportorii din umbră care au participat alături de mine la aceste chestiuni mi-au spus de multe ori uh, că ar fi bine să ajungem în instanță, la Curtea Europeană de Justiție. Știu că temeiul juridic al acestui uh, recurs la curte e destul de neclar, dar fac, uh, face parte din documente pe care le înaintez. În al patrulea rând, ne gândim la uh, articolul 225 din Tratatul de la Lisabona care stabilește inițiativa pe care o are Parlamentul European pentru a-și pune în practică acest drept. Nu sunt multe inițiative parlamentare în tratate uh, uh, atribuite Parlamentului. Sunt, le putem număra pe degetele unei mâini. Ele sunt uh, cele mai explicite și cele mai explicite sunt dreptul de a reglementa comisia de anchetă și legea electorală, evident. Dar trebuie să ne gândim dacă tratatul stabilește sau nu stabilește obligația de negociere pentru Comisie și Consiliu și dacă stabilește vreun fel de veto pentru aceste instituții. Trebuie să ne gândim la o precizare a acestui articol, eventual într-o eventuală reformă a tratatelor. Și în al cincilea rând, se pune problema necesității ca acordul instituțional care reglementează procesul legislativ să se refere expres la obligația pe care au Comisia și Consiliul să negocieze cu Parlamentul apropo de acest tip de inițiative, iar în acordul instituțional sau în diferitele inform, uh, informări privind o mai bună reglementare trebuie să existe asemenea precizare, pentru că la fel cum Parlamentul își asumă absolut natural că de fiecare dată când vine o inițiativă din partea Comisiei sau Consiliului și dă naștere unui proces legislativ, Parlamentul participă absolut firesc la elaborarea acelui regulament și participă cu rapoarte apoi la negocierile tripartite. Aici nu se spune nimic privind angajamentele pe care le are, obligațiile pe care le au Comisia și Consiliul în momentul în care vine inițiativa din partea Parlamentului. Și aici trebuie să rezolvăm lucrurile. Este una din pretențiile acestui raport. În al șaselea rând, mai propunem ceva, ce anume ce documente lăsăm pentru următoarea legislatură. Pentru că aveam un document uh, raportul lui David Martin din 2014, dar realmente în timpul acestor ani cred cu sinceritate că am îmbunătățit textul respectiv. Și de ce l-am îmbunătățit? Pentru că l-am actualizat, ținând cont de experiența comisiilor de anchetă care au activat în timpul acestor ani, iar activitatea Parlamentului în materie de anchete a fost extrem de importantă. Au fost cel puțin tax 1, tax 2, tax 3, comisii legate de fiscalitatea europeană extrem de importante. LuxLeaks, Panama Papers uh, și așa mai departe. Și firește comisia de anchetă privind uh, emisiile autovehiculelor care au multă experiență care arată ce merge bine sau ce merge prost, care sunt puterile pe care le are Parlamentul dar în raportul pe care l-am pregătit, care este documentul neoficial care transformă raportul lui David Martin, mi se pare un document extrem de bun, e mai sistematic, mai bun decât cel anterior și într-o mare parte pentru că serviciile juridice ale Comisiei și Consiliului împreună cu serviciul Parlamentului au îmbunătățit textul. Iar documentul acesta nou mi se pare că este documentul pe care trebuie să-l lăsăm Uh, eu știu, uh, moștenire sau că să lăsăm ca testament. Mi se pare că am trist să spunem chestia asta, dar ar trebui să fie documentul pe care AFCO din 2019 să-l lase pentru legislatura următoare, pentru ca noua comisie AFCO, AFCO să lucreze pe marginea lui, pentru că e mai posibil. Uh, negocierea cu Comisia și cu Consiliul pe care o doresc din adâncul sufletului se poate face pe marginea acestui document mai bine decât pe cel anterior. Și în încheiere, mă scuzați că am vorbit așa de lung, spune vorbitorul, propun o serie de manifestări politice pe care trebuie să le facă Parlamentul. Voi propune grupurilor politice și scriu lucrul ăsta în text și ieri m-am întâlnit cu directorul de comunicare al Parlamentului European ca să spunem public ce am spus aici. Pentru că poate că vocea mea e umilă și nu ajunge la opinia publică, dar cred că trebuie să informăm opinia publică apropo de ce s-a întâmplat. Cum facem acest lucru? Cum o putem face? În lumea nouă a rețelelor sociale și că se poate face orice, dar nu se știe nimic. Aș vrea în primul rând să spunem grupurilor politice și candidaților lor uh, principali, în candidat, în ce se întâmplă aici. Vorbim de atribuțiile Parlamentului. În al doilea rând vreau să facem, eu știu, o rundă, o, o conferință de presă și să spunem ce avem de spus. Mi se spunea ieri s-ar putea să fie reuniuni cu mediile cele mai importante de, care sunt interesate de dezbatele din Parlamentul Politic, eu știu, dejunuri, ceva de genul ăsta. Și în cele din urmă vreau să spun că documentul acesta este aprobat de toate grupurile politice. L-am negociat cu domnul Vilan, cu domnul Scholz, cu doamna Parafra, deci cu toată lumea. Iar ceea ce vă prezint eu aici este un document care arată care este poziția comună a Parlamentului European și a grupurilor politice. Mulțumesc! Thank you very much. We have two... Mulțumesc, avem doi raportori din umbră prezenți uh, de la Liberali. Maite. Mulțumesc, doamna Hübner. De foarte mulți ani, acum foarte mulți ani, când uh, domnul Haureghi a început să se ocupe de această moștenire a rezoluției din mandatul anterior, le-am arătat deputaților că una din cele mai bune persoane care are cea mai mare capacitate să rezolve această chestiune complicată era domnul Hauregui. Noi îl spaniolul cunoaștem, are un lung traseu politic pe teme foarte complicate. Și ne-a făcut, a făcut tot ce a spus, l-am sprijinit toate grupurile politice și în acest moment înțeleg frustrarea domniei sale și nevoia de a acționa politic tot ce a spus uh, raportorul, uh, toate acel, tot ceea ce a spus raportorul susținem, inclusiv uh, posibilă acțiune la la curte pentru încălcarea principiului de cooperare loialitate. În mandatul acesta există o serie întreagă de elemente care s-au acumulat sunt destul de multe ca să facem această acțiune și avem, cred că, elementele probatorii necesare ca să facem acest lucru. Trebuie să facem acest lucru din punct de vedere politic. Susținem tot ceea ce înseamnă inițiativele de comunicare. Se va bucura de susținerea noastră pentru că nu se, realmente nu se poate ca în momentul în care alții limitează capacitățile lor și, sau alte instituții și apără uh, puterile, uh, noi nu putem să folosim posibilitățile pe care le avem. Domnul Hauregui arată, avem experiență în ceea ce s-a întâmplat la diversele comisii de anchetă, lucrul acesta trebuie valorificat și trebuie ca o viitoare legislatură să facă ceva și dacă tăcem, nu o să iasă nimic din chestia asta o să mai dureze încă 5, 6, 7 ani de acum încolo. Deci domnul Hauregui se bucură de toată susprijinul nostru. E un om rațional și suntem alături de dumneavoastră. Unii suntem mai puțin uh, temperați decât. Mulțumesc. Helmut Scholz pentru GUE. Thank you, Chair, and I want to... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să Doresc să mulțumesc raportorului pentru muncă. E vorba de o chestiune pusă pe ordinea de zi în mod regulat și sunt de acord uh, foarte mult cu ceea ce a spus. Suntem colegislatori și ar trebui să insistăm să avem dreptul uh, de anchetă și, de asemenea, probabil sunteți noastră de aceeași părere cu mine, că sunt mari provocări acum din cauza evoluțiilor politice în Uniunea Europeană sunt probleme, sunt contradicții chiar în procesul de integrare și deci este o problemă politică ce trebuie avută în vedere în momentul în care discutăm despre legi, despre unde avem dreptul uh, de a cere explicații în ceea ce privește proastele evoluții, erorile sau chiar și bunele evoluții. Deci, susțin această abordare. Ar trebui să avem un raport comprehensiv despre munca de pe marginea acestui dosar, chiar pe perioada a două legislaturi. E vorba de tot ceea ce a făcut raportorul și ceea ce a făcut Comisia AFCO în întregimea sa. Din păcate, e foarte târziu acum și eu sugerasem deja în repetate rânduri și mi-amintesc chiar că se pusese problema cum putem accelera activitatea pentru a putea avea în vedere inclusiv uh, mergerea în instanță, la CEJ. Repet, asta ar trebui să fie moștenirea muncii comisiei noastre uh, în acest dosar. Cum a spus și Alde, susținem și noi propunerea comprehensivă înaintată dar ar fi poate o, un bun prilej să facem un press briefing, de exemplu. De ce? Ca să atragem un pic atenția opiniei publice față de ceea ce face AFCO și Parlamentul în general. Știți probabil că în Germania a fost congresul unui partid al AFD-ului În programul uh, pentru alegerile europene, acest partid vrea să um, dizolve Parlamentul European. Ei uh, ignoră pur și simplu activitatea legislativă a Parlamentului. Și eu cred că este o mare provocare politică și ar trebui să spunem foarte clar că trebuie să creștem ritmul activității noastre, să insistăm asupra respectării dreptului conferit prin tratat și să dezvoltăm pe mai departe oportunitățile constituționale ale Parlamentului European. Este un proces în derulare și îl susținem pe de întregul pe raportor. O spun fără echivoc. Mulțumesc. Eu, Leinen. Da, în primul rând, mulțumiri colegului Haureghi care s-a angajat uh, pe deplin în acest subiect foarte important. Sunt unele subiecte care implică o activitate asiduă, să sap și să tot sap și vedem că încă nu am ajuns, nu i-am dat de capăt acestui subiect. Trebuie să luptăm în continuare pentru aceste drepturi și iată, înainte de alegeri ar trebui să facem câteva acțiuni politice. Deja au fost lansate câteva elemente. Micul dejun, nu știu, cu invitații selective către jurnaliști, cred că am putea chiar să facem o conferință de presă adevărată într-un moment bun, ca să fie invitați toți și nu doar uh, câțiva uh, jurnaliști aleși pe sprânceană rezoluții în plenară. Iată, după mine, un instrument pe care îl avem la dispoziție și pe care ar trebui să îl folosim. Iar în ceea ce privește campania electorală, cred că partidele trebuie să propage faptul că există aici un deficit, poate chiar la nivelul în candidat să acționăm, să le scriem acestora și să spunem care e problema și ceva ce nu apare în text serviciul juridic și opinia CEJ. Ezităm sau vrem asta? Și atunci să spunem lucrurilor pe nume. Deci, da, și CEJ s-ar putea exprima, dar nu știu ce părere aveți despre asta. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Nu zăresc alți doritori întreb, mă adresez Consiliului, înțeleg că sunt uh, două colege de la Consiliu, doamna Mona Stinga. Doriți să interveniți? Yes, please. Uh, thank you very much for giving us the floor. Mulțumesc foarte mult că ne dați cuvântul. O foarte scurtă intervenție din partea noastră ca să vă spunem că am urmărit constant discuția pe marginea acestui dosar. Suntem pe deplin conștienți că este un dosar important pentru toate instituțiile. Luăm, am luat notă de poziția exprimată astăzi aici și vom informa Consiliul în consecință. Noi, ca președinție, vom uh, ține acest dosar, uh, vom păstra dosarul în atenția noastră, vom continua activitatea noastră ca să identificăm o cale posibilă înainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Profit de această ocazie pentru a vă informa că deja am avut o reuniune cu președinția la Strasburg ultima dată. Am chiar discutat acest dosar și am primit garanții, dar știm că provocarea nu este neapărat uh, la nivelul președințiilor, pentru că, de fapt, cooperarea a fost destul de bună și deschisă cu președințiile ce, s-au, uh, ce au curs de-a lungul anilor. Este, problema este, de fapt, lipsa de voință în rândul unor state membre care nu își doresc să avanseze cu acest dosar. Și acum mă adresez uh, șef, de, șefului de unitate pentru relația cu comisia uh, de la Parlament. Nu știu cine vorbește, îmi pare rău, aveam doar numele dumneavoastră, dar nu știu dacă vorbiți dumneavoastră. Mihalina Jemba. Vă rog, doamnă Jimba. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că dați cuvântul comisiei. Îmi cer scuze, directorul nostru, domnul Forti, este în România și nu a putut fi astăzi aici, la fel și șeful nostru de unitate a trebuit să plece, dar vrem să mulțumim raportorului pentru toată munca investită în acest dosar în timpul acestei legislaturi. Desigur, noi, Comisia, suntem gata să discutăm pe acest subiect dacă primim o invitație formală la negocieri și vrem să spunem că la nivelul serviciilor am uh, comunicat uh, îngrijorările pe care le are Comisia față de acest non-paper. Am participat și la toate reuniunile. E vorba de reuniuni la care a făcut trimitere și raportorul, reuniuni care au avut loc în decembrie. Au participat și Consiliul și Parlamentul. De fiecare dată am spus că pentru noi este important să existe un instrument adecvat care să funcționeze, dar care să și respecte prerogativele instituționale. Suntem conștienți că Consiliul are câteva linii roșii. Urmărim dosarul îndeaproape, suntem gata să facem progrese, dar să ținem cont că e vorba de un dosar extrem de sensibil și foarte politic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Redau cuvântul lui uh, Ramon. Înțeleg însă că și Helmut mai avea ceva de spus. Poate mai întâi Helmut și apoi tu, Ramon. Mulțumesc, doamnă președinte. Am dat ascultare Consiliului, am ascultat explicațiile, am ascultat și întrebările lui Joe Leinen. Sunt de acord cu eu, ar trebui ca astăzi să luăm o decizie clară. Ce facem? Profităm de oportunitatea de a merge la CEJ? Am discutat deja de mai multe ori. Știu că PPE-ul îl are pe domnul Viland, raportor din umbră, știu că și acolo atitudinea este favorabilă. Ar trebui, deci, să spunem foarte clar. De la o președinție la alta ni se spune că e avut în vedere dosarul, că sunt linii roșii, că sunt gata de negociere, dar avem nevoie de o dovadă clară, juridică, Um, să ni se spună ce se întâmplă cu acest drept al Parlamentului în interesul cetățenilor, right of inquiry. Deci trebuie să rezolvăm această problemă în această legislatură. Mulțumesc. Ramon. Sau nu? Uh, Maite, înainte? Te rog. Vreau doar să îi spun raportorului lui Ramon că între posibilitatea de a avea un uh, dejun de presă sau o conferință de presă, mai, mai degrabă o conferință de presă pentru că e mai puternică. Dar susținem oricum, mulțumesc. Ramon, Ramon, vreau să răspunzi pentru că sunt câteva chestiuni care trebuie hotărâte astăzi. Unu, să votăm întrebările cu solicitare de răspuns oral, dar o să facem la începutul sesiunii de vot, după această parte a la reuniunii, ca să fie mai mulți colegi în încăpere. În al doilea rând, ai ascultat uh, ce a spus uh, Consiliul și ce a spus Comisia, așa încât uh, vreau să comentez posibilitatea, disponibilitatea de a avea încă o întâlnire înainte de a finaliza procedura și apoi să susținem acest lucru și apoi propunerea care vine de la raportorii din umbră privind pașii prezentați. Înțeleg că nu se opune nimeni, deci aș fi înclinată să înțelegem că susținem ideile tale. Poate trebuie făcute niște reglementări privind forma concretă privind pregătirea acestor pași. Deci vreau să comentez, te rog, asupra acestor lucruri. Mulțumesc. În ce privește întrebările puse de președintă, sigur, documentul de lucru poate că nu este aprobat oficial la Comisia AFCO, dar înțeleg că arătându-l diverselor grupuri a fost acceptat și o să apară în procesul verbal al reuniunii de astăzi a AFCO faptul că toate grupurile au acceptat documentul și putem merge pe această direcție. În al doilea rând, cred că ar fi necesar să avem aprobarea prin vot nominal a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral ca să vedem foarte clar dacă grupurile politice susțin foarte concret acest punct care cere, așa cum spuneam, oficializarea din partea Comisiei AFCO pentru a înainta aceste întrebări cu solicitare de răspuns oral săptămâna viitoare. Iar apoi cele spuse de Maite, lucrurile nu sunt incompatibile. Reuniuni informative, neoficiale sau reuniuni oficiale cu presa. Iar în ce privește Curtea Europeană de Justiție, trebuie să fim realiști. Documentul spune simplu Uh, faptul că se înaintează serviciilor juridice această posibilitate. Nu, nu vă ascund că serviciile juridice au fost reticente apropo de posibilitatea ca Parlamentul să ai, că, să aibă, eu știu, un temei juridic ca să facă o reclamație la curte. Adică privind lipsa de cooperare loială din partea celorlalte instituții în dialogul acesta care s-a dovedit a fi imposibil. În același timp însă, cred că înaintarea acestei propuneri să se materializeze, trebuie să fie o propunere comună și dacă realmente există temei juridic pentru această reclamație, trebuie votată la Comisia Jurii. Comisia Jurii a această hotărâre. Deci lăsăm lucrurile așa cum sunt, că nu noi suntem cei care trebuie să luăm această hotărâre cerem de la Comisia juri un raport și pe baza acestui raport Comisia juri va hotărî, dar nu putem merge mai departe. Asta ar fi, după părerea mea, răspunsurile date întrebărilor care au fost puse și a celor spuse de Comisie și de Consiliu. Nu mai am altceva de adăugat. Mulțumesc. Of course, the, the procedure uh, that would lead finally to the European Court of Justice da, este o procedură care ne-ar duce până la urmă la Curtea Europeană de Justiție, dar și președintele trebuie să aibă ceva de spus după ce își dă avizul jurii. Sugestia mea ar fi că după ce i-am ascultat pe raportori din umbră, dacă nimeni nu mai obiectează la ceea ce ai propus, dacă nu vine nimeni cu alte idei, atunci AFCO să aprobe acest document de lucru, să aprobe propunerea ta de lucru. Însă, n-am înțeles foarte bine uh, ce părere ai despre propunerea președinției române. Anume, uh, ești dispus să mai ai încă o întâlnire pentru că înțeleg că Consiliul poate continua să lucreze chiar dacă noi nu mai suntem aici. Deci există o tranziție, o continuitate către viitor. Poate ar fi util o astfel de întâlnire. Ce părere ai? Eu sempre sta... Întotdeauna am fost gata să am asemenea întâlniri, dar președinția română nu are mandat de negociere. Mă pot întâlni cu ei chiar mâine, nu e nicio problemă. Problema e că statele membre la reuniunile Consiliului nu îi autorizează să se întâlnească cu noi. Noi asta trebuie să reclamăm. Problema e asta, nu e problema președinției române. Statele membre nu îi autorizează să negocieze cu noi. Și dacă obțin acest mandat, mâine începem negocierile. Dacă nu are mandat și vrea să se întâlnească cu mine, ne întâlnim mâine dar mă tem că nu o să avansăm mai departe și o să spunem doar câteva cuvinte. Thank you very much uh, for this. It is, uh, colleagues, we are all aware... Da, dragi colegi, suntem cu toții conștienți că este o parte foarte importantă a cadrului juridic pentru munca noastră. Pe viitor, regulamentul este, rămâne important, sunt multe semnale potrivit cărora ne putem aștepta ca în următorul mandat această instituție să aibă posibilitatea de a face uz de dreptul de anchetă mult mai des. E regretabil, e trist că n-am reușit să creăm noi un cadru care să fie de bun augur pe viitor. Din câte am înțeles eu, lăsăm votul pe întrebarea orală, facem asta în două minute, închid acest punct. Dragi colegi, doresc să mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru că sunt alături de noi. Și mai spun că sau de fapt vreau să întreb, suntem gata de vot? Grupurile politice. Mai aveți nevoie de consultări vreo două minute sau sunteți gata? Două minute. Am înțeles. În acest timp, noi vom uh, verifica sistemul de vot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 cartelele de vot și consolele. S-a deschis votul. we have quorum now. 16 is quorum. Yeah. 17. 6 is the quorum, I suppose. <laughs> we have quorum. But... Are you colleagues, there are still seven... Dragi colegi, mai sunt uh, șapte colegi care nu și-au verificat uh, consolele. De fapt, n-au votat. Vă rog,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 cu uh, întrebările orale către Comisie și către Consiliu, întrebare orală cu dezbatere în ceea ce privește dreptul de anchetă. Iată, am dezbătut aceste subiecte cu raportorii din umbră. V-au fost uh, transmise și joia trecută, nimeni n-a avut comentarii. Înțeleg că putem să supunem la vot aceste subiecte, cine este pentru, cine este împotrivă, o persoană împotrivă. One. So it's adopted. Both questions. Se adoptă. Ambele întrebări au fost adoptate. Jose mi-a șoptit că proiectul de rezoluție va fi pregătit pentru săptămâna viitoare. Who's on Excuse me, madam. Es que yo, yo había pedido que hiciéramos voto nominal esta, esta petición. Cererea aceasta. Poate știm deja ce se întâmplă, nu cum stau lucrurile aici. N-am primit această cerere. Nu e nicio problemă. Thank you, but as you know, there was only one abstention, one... Ați văzut, a fost doar o singură abținere, un vot împotrivă, deci restul, cei care au fost de față, au fost pentru. Dragi colegi, George Shep Flynn E pe drum, urmează chiar raportul său. Haideți, ce ziceți, așteptăm un minut? Poate cineva să-mi confirme că el vine? Or we can change... Bine, dar asta înseamnă că un alt coleg trebuie să se ocupe dacă schimbăm votul. Comentarii în intern fără microfon. Yes, you have, you have your package. So can get it. So this is the next. No, no, it's not. So, so what is the next? Citizenship. Citizenship. Citizenship. Which is also No, uh, no. no this yep. is That's your package. So can we, uh, as George is not here, so I would like to propose that we do the... Uh, George Shefflin nu e. Uh, zic să trecem mai departe în ceea ce privește cetățenia europeană și implementarea prevederilor din tratat. E următorul raport. Dragi colegi, e vorba de raportul uh, lui Maite Ruiz în ceea ce privește implementarea prevederilor din tratat cu privire la cetățenia UE. Aveți uh, textul, putem începe să votăm? Bine. Compromisul 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul, nu, amendamentul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, doar cuvintele and fight against corruption, ca adăugire. Pentru, împotrivă, socialiștii, îmi pare, sunt împotrivă, ba nu, sunt pentru, deci se adoptă. 39, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 43, pentru, împotrivă, putem verifica, vă rog, 43, s-a deschis votul. Un vot GUE în plus. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 45 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 10 la 9. Amendamentul 50 pentru, împotrivă. Verificăm din nou. Amendamentul 50. S-a închis votul. Se respinge. 51 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Peti 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge 9 la 10. 64 pentru împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge 9 la 11. 67. Pentru. PP-ul e pentru? Da. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 69. Pentru? Împotrivă. Verificăm la 69, s-a deschis votul. O persoană nu votează. Închidem votul. Se adoptă. 11 la 9. 70 pentru. Împotrivă. Verificăm. Sunt confuză, nu știu ce faceți cu mâinile. Suntem la 70 și verificăm. Dar unele persoane nu votează. Sper că nu sunt consolele de vină, căci sunt lente. Trebuie să închidem votul. Se adoptă 11 la 10. Peti 16, nu? E caduc. Trecem la 71 pentru Împotrivă. Verificăm. Vă schimbați părerea. S-a închis votul. Se respinge 10 la 12. 72 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis se respinge 11 la 11, 74 pentru, împotriva, verificăm și la 74, s-a deschis votul. S-a închis. 11 la 11 se respinge, 75 pentru, împotriva, eu cred că e aceeași poveste, dar verificăm, pentru că poate cineva își schimbă votul. 75, verificăm. Cineva nu votează, dar înțeleg că intenționat, ba nu închidem. Se respinge cum? Cu 3 la 19? Cum este posibil? Nu așa am văzut de aici. 7-6 pentru, împotrivă. Socialiștii sunt împotrivă. De unde să știu, spune președinta. Nu, n-am văzut. Să verificăm la 76. Unii au ridicat mâna mai devreme, alții mai târziu și până la moment chiar nu mai știu. S-a închis votul. 10 la 12. Se respinge. 7-7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Iar socialiștii se respinge. Erați împotrivă? Da, ok. E ok. Se respinge. Nu știu de ce râdeți. 79 pentru, împotrivă. Înțeleg că PP-ul este împotrivă, da. Să verificăm. Se închide votul. 10 la 12 se spinge. Peti 24. Votăm pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 56. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Cineva nu votează, închidem votul. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Așa mi se pare. Dar verificăm. E vot liber. Închidem votul. Se adoptă 14 la 7, 83 și peti 17 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 10 la 12. Compromisul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru. Împotrivă. PP-ul e pentru? Se adoptă. 91 pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 92 pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 93 pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 96 pentru? Socialiștii pentru. 96 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 109 pentru.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 împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis, se respinge. Compromisul, și acum 19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 12 se adoptă. Nu, verificăm. Aveți dreptate. Mai bine să verificăm. Supunem la vot PETI 12. Încă o, o persoană n-a votat. Închidem votul. 11 la 10 se adoptă. Mergem la PETI 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge libe B pentru, împotrivă, abțineri, se respinge libe H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă libe J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă libe O pentru, socialiștii sunt împotrivă. Împotrivă. Verificăm atunci libe O. Păi nu mi-e foarte clar. Voi nu vă vedeți. Eu văd uh, semnul cu degetul, dar unii votează altfel. Deci o să mă încetinesc atunci ritmul. Totuși, supunem la vot libe O. S-a închis votul. 12 la 10 se adoptă. Libe 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 11 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Pare rău, pentru că văd că votați contradictoriu. Păi știu, dar prefer să verific. 10 la 12 se respinge. Libe 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 14 pentru, împotrivă, verificăm, libe 14. Se închide se respinge. Liber 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 3 se adoptă. Felicitări! Mergem mai departe la raportul lui George Schöpflin. Dragi colegi, mergem la primul vot, cel cu care ar fi trebuit să începem. Votul lui George Schöpflin, raportul privind inițiativa cetățenească. Avem uh, acordul preliminar de la negocierile interinstituționale. Vot cu apel nominal. Păi da, asta aștept. Am deschis votul. We don't have to vote that we go to plan no, no. because it's for the conclusion. So one is not voting on. Uh... Avem un vot în minus, dar am închis votul. Cu 18 la 03 abțineri, felicitări, am hotărât. Mergem la următorul vot.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 Uh, Dragi colegi, sunteți gata? Putem să începem votul cu privire la raportul ale la măsuri. Amendamentul 11 pentru, împotrivă. Socialiștii, cum votați? Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, Verificăm. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Așadar, verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 16. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 14 la 8. Mergem la 17. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 21. E caduc. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Verificăm amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge cu 8 la 14. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 27, s-a deschis votul. S-a închis, se respinge 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 comandament oral, dacă nu se opune nimeni. Deci îl votăm modificat. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 2 Partea a doua. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Libe 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 45. 45 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 46 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 47 pentru, împotrivă abțineri se respinge 48 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 49 pentru, împotrivă abțineri se respinge 50 pentru, împotrivă abțineri se respinge 51 pentru, împotrivă abțineri se respinge 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 54 pentru, împotrivă, PP-ul cum a votat? Pentru? Încă o dată, la 54, cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1. Considerente. 1. Pentru, împotriva, Verificăm considerentul 1. S-a deschis votul. Ar trebui să fii întotdeauna aici prezent la AFCO să mă ajuți. Da, s-a respins cu 10 la 11. Considerentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 S-a închis votul cu 18 la 2, 2 se adoptă. Felicitări! Mergem mai departe la raportul lui Mercedes Bresso. Oui. Alain Lamassoul wants to say something. Oui. Alain Lamassoul vrea să spună ceva. Mulțumesc, doamna președinte, fără a vă ține prea mult. Vreau să mulțumesc colegilor pentru majoritatea cu care au votat și raportorilor din umbră pentru respect și buna colaborare, inclusiv celor de la secretariat și asistenților personali. Vreau să spun că este ultimul raport pe care l-am redactat pentru Parlament după 24 de ani de activitate în Parlamentul European. Și mă bucur că acest uh, raport, ultim al meu, a fost votat de Comisia AFCO sub președinția dumneavoastră și în prezența colegilor de față pe un subiect care este atât de important pentru viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc! Yeah. Ah, yeah, yeah, uh, So, uh, thank you, Alan, because you joined... Mulțumesc, Alan. Ai venit un pic mai târziu, dar iată că uh, ai uh, bucuria de a vedea că raportul tău este adoptat. Sper să te răzgândești și să revii, da? Intervenții fără microfon din sală. Mergem, dragi colegi, la următorul raport, cel al lui Mercedes Bresso, punerea în, în practică a dispozițiilor tratatului privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei. Cont 1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Nu? Păi, celelalte erau acoperite de compromis, sunt adoptate. 35 pentru. Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 11 la 11 se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 și 41. cine e pentru? Împotrivă. Verificăm 40 și 41. Nu mi-e foarte clar. S-a închis votul. Se resping cu 10 la 12. 42 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. 44. Păi a fost caduc. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45. Pentru. Verificăm la 45 s-a deschis votul. S-a închis. Cu 13 la 9 se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă. Verificăm la 50, am deschis votul. S-a închis. 10 la 12 se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă cont 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul oral depus de raportoare două, la alineatul 13. Ba nu, pentru eliminarea articolului 13, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru. E caduc. 56 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 57 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru. Împotrivă, abțineri se se respinge 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă 69 pentru, împotriva abțineri se respinge 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă 71 pentru, împotriva abțineri se respinge 72 pentru, împotriva abțineri se respinge compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 77 amendament oral, dacă nu, se opuse, nu s-a opus nimeni. Cine e pentru? Împotriva abțineri. Verificăm la 77. S-a închis votul, se adoptă cu 14 la 8. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă 83 pentru, împotriva... Verificăm la 83 s-a deschis votul. S-a închis. Cu 11 la 11 se respinge. 86 pentru, împotrivă, verificăm la 86 s-a deschis votul. S-a închis votul. 12 la 10 se adoptă. Mergem la considerente. 1. Cine-i pentru? Se adoptă. 2. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 4. Pentru, împotriva, abțineri se respinge, cred. Verificăm? Haideți să verificăm la 4. S-a închis. 10 la 12 se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Verificăm și 5. S-a închis votul. 12 la 10 se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Verificăm și la 6. S-a deschis votul. S-a închis, se respinge 11 la 11, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge cont B pentru, împotrivă, verificăm, cont B s-a deschis votul. S-a închis. se adoptă cu 12 la 9. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se respinge, 17 pentru, împotriva, verificăm la 17 s-a deschis votul. S-a închis. 11 la 11 se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 18. 18 verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 20 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 21 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 23 pentru, împotrivă socialiștii cum votează? Pentru. Atunci se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, verificăm 25. S-a închis, se respinge cu 10 la 12, 26 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Vă tot ridicați mâna când nu trebuie. Și nu-mi dau seama dacă sunteți pentru sau împotrivă. Deci se respinge cu 9 la 12. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă Avize, cont, cum facem? Toate sunt în afara sferei de aplicare. Nu rămâne decât cont 34. E acoperit. Atunci votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 4 abțineri. Felicitări! So we are going to the last. Am ajuns la ultimul vot. Am nevoie de cineva de la secretariat lângă mine. Deci trecem la ultimul punct, ultimul vot, înființarea Fondului European Monetar, compromisul 1. cine e pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 6, nu? Amendament oral al raportorului? cine e pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Și acum trecem la 6. Nu, 6 e caduc. Trecem la 4 acum. cine e pentru? Împotriva abțineri, adoptat. 5. Un, un moment, vă rog. Un moment, vă rog. Amendamentul 5. Amendamentul 5. Puteți să prezentați amendamentul oral? Da. Aș vrea să-i rog pe colegi să accepte un amendament oral pe care l-am înaintat acum. Îmi cer scuze că este foarte din scurt. L-am, v-am uh, trimis uh, o foaie în care se spune exact uh, sistemul SF va fi introdus ținând cont de aranjamentele instituționale din zona euro, și nu trebuie să fie atins. Trebuie să fie în cadrul legal al Uniunii Europene. Acesta este amendamentul pe care l-am convenit cu raportoarea ca să fie aprobat dacă dumneavoastră sunteți de acord. Cine împotriva? Intervenție fără microfon. Intervenție fără mic. Haideți să mai facem încă o dată votul. Deci cine e pentru? Împotriva abțineri adoptat. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotriva. Să verificăm compromisul 2. Mă scuzați, dar trebuie să-l verificăm. E. Vă rog să verificăm. Deschidem votul. Deci comprom- votăm compromisul 2. Am închis votul. 22 la 2. Vă dați seama, dacă nu se ridică mâinile în diferite momente, e foarte greu de urmărit. Uneori uh, e altfel cu interpretarea. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri, adoptat 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat 14 pentru, împotriva abțineri, respins 12 pentru, împotriva abțineri, adoptat 15. Aici ai vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. A doua parte, pentru. Împotriva abțineri, respins. 17 pentru, împotriva abțineri adoptat, 18 pentru, împotriva abțineri adoptat, 19 pentru, împotriva abțineri adoptat, 20 pentru, împotriva abțineri respins, 21 pentru, împotriva abțineri respins, 22 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 22, s-a închis votul, care e rezultatul? E respins, da, e respins. E respins? Compromisul 3, cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 23, partea a doua, 23, partea a doua, 23, partea a doua. cine pentru? Vedeți într-o situație ca asta împotrivă? 23, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri? Să verificăm 23, să verificăm 20, pentru că vă abțineți. Apoi nu știu cum votează restul lumii. Nu-mi dau seama care a fost votul. Unii nu votează, unii nu votează așa, intenționat. Am închis votul. E respins. Bun. 26 pentru. Ar fi trebuit să spuneți mai devreme că nu votați, nu după aceea. 26 pentru împotriva abțineri adoptat 27 pentru împotriva abțineri adoptat și acum votul final deschidem votul vot prin apel nominal Bun, închidem. Nu vrea să închide, colegul meu nu vrea. S-a adoptat 22 la 15 Închidem sesiunea de vot, așa încât ne întâlnim după amiază la ora 3, stimați colegi. Vă mulțumesc foarte mult!